Can we kick off? Okay, good morning everyone. I would like to open Putem începe? Bună dimineața tuturor! Propun să deschidem reuniunea de astăzi a Comisiei pentru Afaceri Externe. Deocamdată nu avem pe nimeni aici în Bruxelles, sper că sunteți mulți dintre dumneavoastră în fața ecranelor însă. Declarăm ședința deschisă. Pe punct, la punctul 1 trebuie să adoptăm ordinea de zi. Dacă nu există obiecții, propun să o considerăm adoptată. Trecem la punctul 2. Putem aproba procesele verbale ale acestor două reuniuni. Dacă nu există comentarii, procesele verbale din 14 iulie și 10 septembrie vor fi considerate adoptate. Și acum punctul 3, comunicările președintelui. Dragi colegi, reuniunea noastră este transmisă pe internet. Astăzi am solicitat interpretarea în 11 limbi, engleză, franceză, germană, greacă, neerlandeză, italiană, spaniolă, polonă, română, maghiară și portugheză în regim pasiv. Încă o dată vreau să vă reamintesc că pentru interpretare avem nevoie de o conexiune video și audio de calitate. Prin urmare, dacă există intervenții prin telefon sau doar audio, nu vor avea interpretare. Astăzi vom vota proiectul de aviz privind bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2021, toate secțiunile. O să vă explic procedurile de vot la distanță, verificarea quorumului și deschiderea votului. Vineri ați primit două buletine de vot pentru proiectul de aviz. Dacă nu le-ați imprimat deja, vă rog să o faceți. Votul nostru de astăzi va avea două sesiuni, de la 9 jumate la 11 va fi prima. Vom avea proceduri care se vor desfășura în paralel. Vi se va cere să vă transmiteți buletinul de vot pe Amendamentele pentru aviz trebuie să semnați fiecare pagina a documentelor, să faceți o poză sau să o scanați și să o trimiteți la adresa de e-mail următoare afetvot.europa.europa.europar.europa.eu până la orele 11. Odată ce votul s-a deschis, veți primi un e-mail care vă informează că votul este deschis. Membrii care sunt prezenți mm, în sală trebuie și ei să transmită o fotografie sau un scan al votului prin e-mail. După ce se încheie sesiunea de vot, la orele 11 vom începe numărarea voturilor și vom reuni, vom relua discuțiile de la 13.45 cu un schimb de opinii pe Costa de Azur. A doua sesiune de vot va avea loc de la orele 2 la 3 jumate. La 13.45 voi anunța rezultatele primei sesiuni de vot. După verificarea cuvorumului, deschid sesiunea la orele 14. Rezultatele le vom anunța în scris odată ce am terminat numărătoarea voturilor. Verificăm mult acum pentru prima sesiune. În afet Quorumul este 18 și aș vrea să rog fiecare dintre membrii care uh, votează astăzi să ceară uh, să intervină apăsând butonul ridicați mâna în software-ul de participare la distanță. Și astfel vom putea să numărăm câți colegi sunt prezenți. Apăsați, vă rog, pe butonul ridicați mâna. În sală avem două persoane. Tonino Pițula este uh, aici alături de mine. Câți dintre colegi sunt prezenți online? 14, deci încă nu avem quorum. Avem nevoie de mai multe butoane cu ridicați mâna. 16 plus 2. Bun, deci am ajuns acum la quorum și putem trece la vot. S-a deschis votul. Vă rog să uh, rămâneți conectați și noi vom continua conform ordinii de zi. Până la orele 11 puteți să vă transmiteți primul set de buletine de vot pentru această primă sesiune de vot. Nu uitați! Avem votul deci pe punctul 4. Putem acum trece la punctul 5. Proiectul de raport privind implementarea unei politici comune pentru securitate și apărare a fost uh, transmis cu o săptămână în urmă. Sper că ați parcurs cu toții documentul și mă bucur că putem lucra împreună pe acest raport strategic. de la adoptarea raportului nostru pe același subiect anul trecut, tendințele negative care au fost abordate în raportul respectiv s-au amplificat și posibile amenințări au devenit realitate. Democrația, drepturile omului și libertățile fundamentale se deteriorează în lume. Această informație, campani, dezinformările, campaniile negative au crescut. Există probleme între principalii actori la nivel global, în special între SUA și China, și structurile multilaterale sunt slăbite. De aceea vreau să subliniez că pandemia COVID-19 este un semnal de alarmă pentru o politică de securitate și apărare europeană mai puternică, mai unită. Uniunea Europeană este partenerul preferat pentru statele terțe și pentru părți terțe care doresc promovarea democrației, protecția drepturilor omului și a libertăților uh, fundamentale. Este un actor uh, de încredere în medierea și soluționarea conflictelor. În ultimele luni, în specie, am văzut care este rolul Uniunii Europene în răspunsul dat la pandemie, însă de multe ori Uniunea Europeană a avut poziții divergente în interiorul său și asta a slăbit credibilitatea sa la nivel geopolitic. Proiectul de raport conține o serie de propuneri concrete pentru a consolida politica comună de securitate și apărare europeană și deci influența noastră globală. În primul rând avem nevoie de o dorință politică a statelor membre de a promova aceste uh, obiective ale noastre și de a contracara încercările de a diviza Uniunea Europene. Trebuie să avem o evaluare comună a obiectivelor noastre strategice, care să fie revizuită uh, în strategia globală UE. Trebuie să ne consolidăm uh, alianțele strategice cu parteneri similari din întreaga lume și să ne diversificăm cooperările. Trebuie să ne consolidăm autonomia strategică și avem nevoie și de o înțelegere comună a ceea ce înseamnă acest concept, nu doar din perspectivă economică și comercială, ci și la nivelul securității și apărării. Uniunea Europeană trebuie să combine toate uh, dimensiunile acțiunii sale externe, toate instituțiile, diplomația parlamentară, care este un activ considerabil pentru politica de securitate, ce rămâne subestimată și trebuie recunoscută ca o abordare echipa Europa. În ceea ce privește procesul decizional, avem un caz recent de sancțiuni împotriva regimului lui Lukashenko din Belarus, care ne-a arătat că nu putem continua cu practicile actuale la CFSP și că trebuie să explorăm potențialul maxim al tratatului de la Lisabona, inclusiv utilizarea votului cu majoritate calificată. Trebuie să avem în vedere și opțiuni suplimentare pentru operațiile noastre PESC, inclusiv conceptul unui nou Consiliu European pentru Securitate. Politica comună de securitate și apărare necesită resurse. E dezamăgitor să vedem uh, nivelul de ambiții scăzut al Consiliului pentru următorul cadru financiar multianual, Parlamentul European va continua să ceară uh, alocări financiare mai mari pentru anii 2021-2027. În ceea ce privește rolul ca Parlament, am menționat diplomația parlamentară, dar avem un rol important de jucat și la examinarea acestei politici comune. Trebuie să fie democratică, trebuie să fie responsabilă și transparentă. Un exercițiu important este nevoie să fie prezentat și dezbătut în acest Parlament. Acestea fiind spuse, îmi pare rău că încă n-am primit raportul anual privind politica externă, privind politica comună de securitate și apărare înaltului reprezentant, dar sper că îl vom primi înainte de adoptarea acestui raport în comisie. Mă opresc aici, dragi colegi, dar vreau să vă încurajez pe toți să vă axați amendamentele pe aspecte majore care țin de dimensiunile strategice, orizontale. Să nu intrați neapărat în detalii pe țări, regiuni sau subiecte separate. Noi ne axăm pe mesaje cheie pentru anul care urmează în ceea ce privește politica comună de securitate și apărare Urmează și un alt raport privind politica de apărare comună pregătit de sede. Și acum Vreau să vă spun că aștept amendamentele dumneavoastră pentru a avea o dezbatere importantă cu privire la prioritățile AFET. Vreau să știu ce părere aveți deci dumneavoastră cu privire la această propunere de text. Mulțumesc pentru atenție și dau cuvântul raportorilor din umbră, începând cu colegul Ioza Solecas pentru grupul socialist și democrat. Colegul are o problemă cu dispozitivul, va reveni. Bun, atunci colegul Oleca sară cuvântul mai târziu pentru grupul Renew. Hilde Wautzman sară cuvântul dacă este conectată. Da, sunt conectată. Bună dimineața! Mulțumesc, domnule președinte, dragă David. Mulțumim mult pentru acest raport bun. Cred că majoritatea aspectelor uh, din uh, raportul tău pot fi susținute de grupul meu. Unele se regăsesc și în raportul meu privind uh, consecințele COVID-19 asupra politicii externe și de securitate. Voi fi foarte succintă. Cred că știm cu toții că există Azerba- în Azerbaijan o atitudine foarte agresivă, ceea ce periclitează și situația uh, celor din NATO. Cred că trebuie să ne um, asigurăm uh, securitatea la frontieră mai bine și să fim mai puțin dependenți de Turcia. Apoi, trebuie să consolidăm parteneriatul uh, transatlantic. Dacă câștigă Biden, va fi mai ușor. E important să reechilibrăm responsabilitățile din NATO, de asemenea. Europa trebuie să-și uh, asume mai multe responsabilități, având o adevărată uniune a apărării. Acum mi se pare că progresele se fac uh, prea încet. În al treilea rând, sunt de acord că avem nevoie de uh, sprijinirea uh, unor relații economice mai echilibrate cu China. Trebuie să insistăm în continuare că nu o să închidem ochii la încălcarea drepturilor omului din uh, Hong Kong, Tibet și Xinjiang. Uh, de asemenea, în schimbul sprijinului nostru, China trebuie să se asume uh, responsabilitatea în apărarea regulilor mondiale bazate pe uh, statul de drept. Și nu în ultimul rând, în timpul pandemiei am văzut ce efecte devastătoare are dezinformarea asupra societăților noastre. Mulți consideră că pandemia este o păcăleală. De aceea aș propune cuvinte, un mesaj puternic uh, pentru a combate dezinformarea, Aștept cu nerăbdare să colaborăm pe raport. Mulțumesc! Mulțumesc, Hilde Vautmans. Avem acum posibilitatea să-l ascultăm pe domnul Olecas. Nu încă. Bun. Atunci, grupul ID are raportor din umbră pe Lars Patrick Berg. Este conectat? Nu este conectat. Atunci, din partea verzilor, avem în uh, sală pe Ernest Otezu. Te rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru proiectul de uh, raport, care, în general, ne place și îl putem sprijini. O să mă concentrez în intervenția mea pe câteva aspecte esențiale pe care le-am propune înspre îmbogățirea textului. Mai, în legă- mai întâi, în legătură cu securitatea și apărarea, am vrea să se menționeze specific sau poate nu în detaliu, dar dezvoltarea controlului uh, armelor uh, uh, pentru regimurile de dezarmare și combaterea proliferării armelor. Avem o propunere concretă. Susținem și eforturile înaltului reprezentant pentru a reveni la GCPOA și am vrea să mai propunem și ca raportul să invite statele membre să urmeze exemplul uh, Austriei, Maltei, Irlandei și altor state care au semnat tratatul privind uh, interzicerea armelor nucleare, nucleare și, de asemenea, cred că e important să ne ocupăm și de unele uh, atacuri asupra regimului nostru multilateral privind non-proliferarea. De asemenea, în legătură cu aceasta, acest atac, considerăm că e important să cerem înființarea unui Consiliu de Ministri pentru Apărare. Avem un, uh, în raport uh, menționarea unui uh, Consiliu European pentru apărare, dar am vrea să avem un Consiliu de Ministri, pentru că nu știm ce ar fi acel Consiliu European. Dar în dezbaterile noastre, bineînțeles, putem să lămurim. Apoi, am mai vrea să spunem că am vrea o formulare mai puternică în legătură cu uh, redresarea problemelor legate de încălcarea drepturilor omului vrem să menționăm și strategia privind respectarea drepturilor omului în China și apoi, în legătură cu aspectele bugetare, vom propune să se adauge ceva despre uh, creșterea semnificativă a bugetului pentru uh, eforturile de prevenire a conflictelor civile și, de asemenea, pentru susținerea instrumentelor de reconciliere și dialog civil. Și ultima chestiune, în legătură cu egalitatea de gen, aspecte de gen și feminism în, în uh, politica externă și de securitate, vom propune un paragraf pentru consolidarea acestei dimensiuni. Săptămâna viitoare, Parlamentul în plenară va vota raportul privind egalitatea de gen în această politică externă și de securitate a Uniunii și cred că ar fi bine să avem un alineat în acest sens și în raport. Cam atât din partea mea. Mulțumesc pentru proiectul de raport și aștept să dezbatem. Mulțumesc! Mulțumesc, Ernest Uțezun. Și acum pentru ECR aveam de gând să dau cuvântul doamnei Ana Fotiga, dar ne-a informat prin e-mail că nu va putea participa în această dimineață, dar mă rog, mă, măcar o să întreb uh, dacă e conectată totuși. Nu. Atunci pentru GUE n-am o solicitare de intervenție. Dorește cineva? Secretariatul nu a fost informat și pentru cei neînscriși, neafiliați, Martin Genche și... De obicei este în sală. Nu, nu este cazul. Atunci, domnul Olecas s-a conectat între timp? Tot nu. Atunci, ajungem la alți membri. Sunt patru colegi pe lista mea. Mai întâi Michael Galler de la PP. Bună dimineața! Mulțumesc, David, pentru proiectul de raport care subliniază care sunt confruntările cu care ne confruntăm, consecințele pe care ar trebui să le înțelegem și măsurile pe care ar trebui să le luăm împreună. Mi se arată însă și ce putem aduce ca și contribuție pozitivă, ca partener uh, privilegiat al întregii lumii, fie că e vorba de economie, combaterea COVID, schimbări climatice, promovarea democrației, drepturilor omului, buna guvernanță și sprijinul împotriva amenințărilor totalitare, uh, militare, prin război cibernetic și alte metode. Știm că există prea puține activități operaționale cu impact asupra altora. Unanimitatea e una din cauze. Să renunțăm deci la ea pentru uh, deciziile de politică curente, unde nu e vorba de intervenții militare. Acolo, da, e nevoie de unanimitate. Ordinea multilaterală bazată pe norme internaționale trebuie să-i uh, impresioneze și pe parteneri și pe inamicii sistemici. Am văzut că există o, un fel de reproș la adresa uh, membrilor care insistă uh, și să nu uh, fim prea duri și ne blochează prea adesea. Să nu uităm să reamintim statelor membre constant că, indiferent cât de mici sau mari ar fi, nu o să se descurge mai bine cu acorduri uh, Uh, separate cu inamici uh, sistemici, cum ar fi China. Numai împreună putem să facem ceva. Uh, dacă acționăm independent, va profita numai China. La fel și cu Rusia. Modelul statal al lui Putin este destinat eșecului. Și deci noi trebuie să ne gândim la o agendă de cooperare intensă cu Rusia post-Putin. Avem uh, acum uh, dezinformări, uh, zone de conflict și alte tipuri de subminare eforturilor noastre. În continuare, trebuie să ne ocupăm de o cooperare cuprinzătoare în multe domenii, cum ar fi apărarea externă, politica de securitate, comerțul liber, schimbările climatice, dezvoltarea și cooperarea, realizarea ODD-urilor Iată, toate sunt în interesul nostru comun. Să sperăm că lucrurile uh, vor merge bine și, nu repet nici ce au spus colegii, sunt de acord cu domeniile menționate în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, Michael Galler. Urmează acum Iosas Olecas din partea SND, SD, care acum se pare este conectat. Mulțumesc, domnule președinte, dacă mă auziți. Îmi cer scuze pentru uh, micile probleme. Dragi colegi, domnule președinte, vă mulțumesc pentru proiectul de raport. Sunt de acord cu majoritatea ideilor ce se regăsesc în document și știu cât de greu este să te ocupi de toate aceste chestiuni într-un text atât de scurt. Înțeleg că e o situație extraordinară. Avem pandemia COVID-19 care ne-a arătat cât de vulnerabili suntem și de interconectați în lumea modernă. Pentru Uniune, uh, în continuare avem uh, conflict în estul Ucrainei, apoi în Nagorno-Karabakh și în Mediterana de Sud. Mai sunt și problemele cu Turcia, însă și imaginea mai largă e foarte importantă administrația actuală a Statelor Unite și reduce implicarea la nivel internațional. China întreprinde tot felul de acțiuni care de asemenea afectează Uniunea. Aș vrea să încurajez să încurajăm China să-și asume răspunderile în ceea ce privește combaterea problemelor globale. Aceasta înseamnă și uh, măsuri mai ambițioase în legătură cu uh, schimbările climatice și pierderea diversității. Trebuie să ținem seama și de ce se întâmplă în uh, Hong Kong și în nordul Chinei. Ca în multe domenii, Uniunea e mai puternică dacă rămâne unită pentru ca Europa să-și uh, valorifice potențialul ca actor internațional, trebuie să uh, se acorde uh, pentru eforturile de politică externă resursele necesare. Trebuie să ne punem de acord de asemenea și în legătură cu lista de sancțiuni pentru Belarus. Aici mai sunt multe de îmbunătățit. Invit Uniunea să ia și măsuri pentru revizuirea și îmbunătățirea culturii de securitate securitate în ceea ce privește amenințările cibernetice. Mulțumesc! you, colleague Olekas. We were able to... Mulțumesc, domnule Olekas. Am putut să vă auzim, nu v-am văzut însă. Totuși vă mulțumim pentru contribuție. With the Acum continuăm cu lista vorbitorilor. Tonino Pițula. Mulțumesc, David, pentru un rezumat foarte complet acestui an, un an care a fost marcat de o criză care încă are implicații majore pentru politica externă. Însă, multilateralismul este și el în uh, scădere. Cresc tensiunile SUA-China, între Rusia și Turcia, uh, crize multiple în vecinătatea europeană. punând uh, sistemul pasat pe reguli uh, sub uh, presiune. Uniunea Europeană are o serie de instrumente, comerț, diplomație, cultură și de aceea este foarte important să consolidăm ordinea bazată pe reguli în fața liderilor cum ar fi Trump, Putin, Erdogan. Susțin apelul dumneavoastră către statele membre ca pentru a trece de la unanimitate la majoritate calificată în anumite domenii ale PESC. Aceste decizii au un direct impact direct asupra credibilității noastre pe scena internațională. În problemele din, din într-o vreme a provocărilor în creștere, cum ar fi schimbările climatice, cetățenii europeni așteaptă o politică externă și de securitate comună eficientă pentru Uniunea Europeană și uh, pentru statele membre și cu resurse financiare corespunzătoare. Mulțumim, Tonino Pițula, din partea grupului Renew, Nicuș Tefănuță. Sunteți conectat foarte bine. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să-l felicit pe domnul McAllister pentru uh, raportul excelent în legătură cu PESC. Pandemia ne-a arătat cât de fragilă este Uniunea Europeană în fața acestor provocări. Asistăm la atacuri asupra multilateralismului PESC are un rol uh, vital în uh, a ajuta Uniunea Europeană să treacă peste aceste provocări. Însă, consolidarea capacității Uniunii poate să aibă loc doar prin alocarea unor fonduri suplimentare pentru a face față acestor provocări. Trebuie să subliniez acest punct pentru că îl voi repeta. Uh, o, un activ, o activitate atât de importantă este acum um, împiedicată. Avem nevoie de mai multe fonduri pentru a face față conflictelor de la uh, granițele noastre. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Nicu Ștefănuță, pentru contribuție. Urmează domnul Vitold Vasikovski din partea ECR. Este conectat? Nu. După aceea, colegilor care și-au ridicat uh, mâna, Francisco Mian Mun este primul. Mulțumesc, domnule președinte. Este un raport foarte bun și aș dori să te felicit pentru munca depusă. Două observații în ceea ce privește provocările cu care se confruntă ordinea internațională, cred că trebuie să menționăm și terorismul. Este o problemă majoră și trebuie să fie subliniată în capitolul uh, cu privire la mm, provocări și probleme. De asemenea, colaborarea cu America Latină uh, și Sahelul, cred că merită și el un uh, paragraf. și acolo unde se menționează conflictele regionale, aș dori să apară și o referire la regiunea Sahelului. Vă mulțumesc, domnule Miamon. Aș dori să întreb colegii dacă mai dorește și altcineva să intervină. Dacă doriți să o faceți, vă rog să indicați acest lucru. Dacă nu este cazul, atunci uh, aștept uh, aceste ele- să primesc uh, celelalte elemente ale acestui proiect de raport. Discutarea amendamentelor la AFET probabil va avea loc în 19 noiembrie Adoptarea raportului la AFET este planificată pentru 2 sau 3 decembrie. Bineînțeles, această dată va fi confirmată și ultima și dezbaterea în plen va fi în ianuarie. Suntem cu 20 de minute în avans, așa că putem trece la următorul punct, punctul 6, raportul în legătură cu implementarea raport, acordului de asociere UE-Ucraina. Bineînțeles, Ucraina rămâne un partener strategic cheie în vecinătatea estică. Importanța sa a fost uh, confirmată de dimensiunea pachetelor de solidaritate și asistență. Uniunea Europeană a ajutat uh, Ucraina să facă față provocărilor pe care le-a adus pandemia. Noi am susținut întotdeauna o cooperare mai apropiată, ca și cu celelalte state asociate. Mă bucur să spun că Ucraina a făcut progrese în calea, pe calea reformelor în ultimii ani, însă potențialul acordului de asociere încă nu este pe deplin utilizat. Am dori accelerarea eforturilor în acest sens. Raportul este o ocazie de a arăta partenerilor noștri ucrainieni că acordăm atenție eforturilor din statul lor și uh, vom, vom face și în viitor, în special în ceea ce privește eliminarea puterii oligarhilor, descentralizarea, lupta împotriva corupției care poate avea succes doar în prezența unui angajament foarte puternic și cu ajutorul unor instituții puternice. Îi dau cuvântul acum lui Mihail Galer, raportorul nostru la AFET pentru acest raport pentru Ucraina și după aceea, bineînțeles, voi da cuvântul raportorilor din umbră, precum și reprezentanților SAE. Mihail, ai cuvântul. Mulțumesc, David. Mulțumesc, stimați colegi. Ucraina ca dimensiune este cea mai mare, cel mai mare stat din Europa în afară de Rusia. Are o orientare pro-europeană și transatlantică în, înscrisă în Constituție, unde se referă la uh, apartenența la UE ca obiectiv final. Este în uh, cadrul parteneriatului estic un uh, asocie, o, un acord de asociere politică. Cea mai mare provocare rămâne agresia din partea Rusiei uh, prin anexarea ilegală a Crimeei și ocuparea de facto militară și control administrativ direct sau prin măsuri uh, sau prin mercenari în uh, zonele Donetsk și Luhansk. Se folosesc uh, tehnici hibride de luptă organizate prin structuri oligarhice și prin dezinformare. Agenda noastră, din contră, este una pozitivă. răspundem la așteptările din societatea civilă că vom avea un rol esențial în susținerea unor reforme reale și în lupta împotriva corupției. După cum ai menționat deja, David, amenințarea unei reoligarhizări este o primejdie pentru independența acestui stat pentru democrație, statul de drept, economie și ca popular și o amenințare la adresa prosperității întregii populații de la Revoluția Demnității din 2014, statul a primit mai mult uh, susținere financiară din partea noastră decât orice alt uh, stat non-membru și spectrul activităților a dus la sute de experți uh, din partea Uniunii Europene care au cooperat strâns cu autoritățile ucrainene. Aceste detalii le veți găsi în alineatele 5, 9 și 13, 15. Acest, aceste reforme sunt un succes, reprezintă pietrele de temelie ale democrației pentru întreaga societate. avea loc alegeri parlamentare care dau guvernului un certificat intermediar și vom vedea care va fi rezultatul acestora. Bineînțeles că un asemenea succes nu se va materializa dacă Uh, asistăm în, la anumite state la anumite structuri de putere verticale care apar pentru a uh, nu ține cont de uh, rezultatele alegerilor locale. Ucraina înaintează către cadrul legislativ necesar pentru apropierea de statul de drept și normele Uniunii Europene. Pandemia însă nu a ajutat. Trebuie să avem o linie dură împotriva interferenței Rusiei, care preferă uh, o strategie uh, de pe stil vechi. De asemenea, trebuie să nu, nu trebuie să uităm de o realizare foarte mare pentru cetățeni și anume libertatea trebuie să nu îi lăsăm să abuzeze de fondurile comunitare pentru în scop uh, privat. În următorii 10 ani de parteneriat estic, nu am dorit să se repete primii 10 ani. Aș dori să redeschid această perspectivă prin extinderea domeniului de aplicare al cooperării cu alte capitole. Însă, uh, cu vigilență și să nu avem uh, angajamente care să nu fie îndeplinite pe teren. Acest acord va trebui să fie mm, îmbogățit cu mai multe detalii și solicitări pentru că va fi mm, limitat la 6.000 de caractere prea puține pentru a acoperi întregul spectru de activități. Deci haideți să operăm într-un spirit pozitiv dezvoltat uh, în cursul anilor și să ne gândim uh, ce putem face pentru colegii noștri din Ucraina. După cum am spus, este foarte important să adăugăm detalii pentru a reflecta spectrul larg al activităților noastre și, în general, aștept o cooperare cu toate grupurile care au contribuit de-a lungul anilor la cooperarea noastră. Vă mulțumesc! Thank you, Michael Gala, for presenting your draft report. I now give the floor to the shadows and the... Mulțumesc pentru prezentarea proiectului. Raportorii din umbră au acum cuvântul și începem în primul rând cu colegul Cimoșevici. Mulțumesc, David! Bună dimineața! După cum a spus Michael Galler în ultima frază, mai trebuie să adăugăm ceva la acest raport pe care oricum îl sprijin în general. După ultimul summit UE-Ucraina, a fost publicată o declarație comună și părerea mea este că uh, în anumite elemente se merge un pic prea departe și se folosește un limbaj foarte dur pentru a exprima poziția UE referitoare la faptul că avem de-a face cu o ocupare continuă a Rusiei în Crimea și o intervenție a Rusiei în Ucraina. Probabil ar trebui să fim mai duri și când descriem situația Alegerile s-au desfășurat fără probleme și transferul de putere n-a creat nicio problemă, ceea ce ne arată că avem de-a face cu un sistem politic matur. Autoritățile sunt active și promovează reforme, reforme. Este adevărat că mai trebuie făcute lucruri pentru a combate corupția, pentru a rezolva aceste probleme în Ucraina, dar totuși s-au făcut multe lucruri într-un scurt relativ, într-un timp relativ scurt. Au fost eliminate influențele oligarhilor în alegeri, de exemplu, și asta este un lucru foarte bun. Trebuie de asemenea să înțelegem că intervențiile și ocupația Rusiei fac ca eforturile autorităților să fie mult mai uh, să necesite o mult mai mare implicare. Trebuie să vorbim și despre prizonierii politici, trebuie să menționăm uh, efectele pozitive ale suspendării cerințelor pentru viză și un aspect pe care vreau să-l um, sugerez a fi adăugat la raport este să cerem Comisiei Europene um, să aibă în vedere posibilitatea unui acord cu Ucraina în vederea eliminării costurilor de roaming cu Ucraina. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim colegului Cimoceviș pentru această intervenție în numele grupului SND. Pentru grupul Renew, acum domnul Ostravicius este raportorul din umbră. Nu cred că avem legătura. Trecem mai departe grupul ID cu Iac Madison, care iarăși nu este conectat, pentru vers. Viola Vorca Mortop are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc lui Mihail Galer și noi mm, Verzii suntem de acord cu majoritatea concluziilor sale prezentate în acest raport. Cred că am văzut niște uh, situații destul de ciudate în ultimul timp. Sunt într totul de acord cu poziția Uniunii Europene în Ucraina ca atare, dar pe de altă parte există și niște efecte negative în ceea ce privește independența judiciarului și lupta împotriva corupției și în ceea ce colegii de la SND au spus în reformarea codului electoral. Prin urmare, trebuie să punem accentul pe alegerile locale care urmează să aibă loc. Am văzut cum lucrurile s-au, de- s-au desfășurat până acum, am văzut că există posibilitatea de a, sau se încearcă posibilitatea de a crește uh, amprenta electorală nu doar prin măsuri constituționale, ci și printr-o serie de trucuri, să spunem așa. În al doilea rând, ca membri ai Parlamentului European, noi suntem implicați și păstrăm legătura cu colegii noștri din Ucraina, chiar și pe durata pandemiei, am păstrat legătura cu colegii la distanță și am avut schimburi foarte intense cu colegii din Rada și ne-am exprimat preocupările și alte chestiuni după cum am spus, cu privire la independența sistemului judiciar și cu privire la ce se întâmplă în vestul Ucrainei, unde unul dintre mari oligarhi încearcă să creeze o stațiune de schi, de exemplu, cu o listă totală de mm, cu o lipsă totală de supraveghere, de transparență, nu există un studiu de impact asupra mediului, dar sunt sigur că asta se va regăsi în raportul lui Michael Galer. S-au înregistrat succese în descentralizare, accesul, accent cu ajutorul sprijinului din partea Uniunii Europene și ăsta este unul dintre marile succese, aș spune eu, după evenimentele de la Maidan. Mulțumesc pentru această intervenție în numele verzilor. Acum pentru ECR, Ana Fotiga, trebuia să intervine, dar din păcate nu poate în această dimineață, deci GUE, Make Wallace, dacă este conectat. Văd că nu. Domnul Ostraviciu, să înțeleg că încă nu este conectat, deci trecem la ceilalți membri care poate doresc să intervină. Începem cu domnul Traian Băsescu. He's delayed. Tocmai ni s-a spus că nu poate interveni chiar acum, va mai dura ceva. Din partea grupului SND, Olecas, vă rog. Okay, Mr. Olekas. Domnul Olekas, se pare că este online și încearcă să se conecteze cu noi, dar nu reușim. Atunci, următorul de pe listă, Andreea Potscor de la PP. Haideți să vedem dacă este în legătură cu noi. Andreea, ai cuvântul.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 Bună ziua tuturor! În ceea ce privește acest raport, îl apreciem, apreciem faptul că este așa de detaliat și că abordează foarte în detaliu o serie de subiecte relevante pentru relația dintre UE și Ucraina. E bine că vorbim și despre reformele lansate în Ucraina pe baza acordului de asociere și pe baza acordului de schimburi aprofundate. Mă bucură faptul că se vorbește și despre puncte referitoare la legea privind limba și drepturile minorităților. Chiar dacă nu suficient în detaliu, cred că este important totuși că acest lucru există este o parte care ar trebui însă extinsă, pentru că legea privind limba care este folosită în Ucraina, care este aplicată și aprobată în Ucraina, se referă doar la drepturile celor care vorbesc limba ucrainiană. Prin urmare, după părerea noastră, trebuie să se aprobe cât mai repede o lege care să gestioneze și drepturile minorităților din perspectiva limbii pe care o utilizează. În ceea ce privește procesul de descentralizare, acesta se va finaliza odată cu alegerile locale administrative. Deocamdată descentralizarea s-a făcut în regim voluntar, deși nu chiar până la final. Însă, au fost făcute o serie de schimbări administrative și um, în mod obligatoriu impuse de autorități. În continuare, pentru mine este problematic faptul că, practic, nu ajungem la situația pe care ne-o dorim pentru maghiarii din Ucraina, chiar dacă în Constituție se spune că trebuie să se ia în considerare drepturile minorităților. Trebuie să urmărim uh, cum se vor desfășura aceste alegeri, inclusiv la nivel local, pentru că vedem că se creează noi partide care încearcă să se asigure că uh, foștii sau vechii oligarhi um, revin din nou la putere. Aceste noi partide investesc bani și toate eforturile necesare pentru a convinge și a, a-și atrage alegători. Prin urmare, se folosesc practic vechi, vechi tactici de înșelătorie electorale, mici șmecherii care au fost folosite și în trecut pentru a influența alegerile. În ceea ce privește situația vizelor. Uh, aceasta este acum uh, exploatată și ar trebui să creăm mm, noi puncte de verificare la frontiera dintre Ucraina și UE pentru că situația este foarte problematică. Există controle la frontieră, însă nu sunt suficiente, nu sunt suficiente resurse. Există o simplă traversare a frontierei, prin urmare e nevoie ca și în acest domeniu să investim și cred că dacă introducem aceste lucruri, documentul va fi unul mai consistent. Mulțumim colegei Andreea Bocco pentru acest comentariu. Haideți să vedem dacă ne putem conecta cu colegii care s-au înscris la intervenții. Începem cu domnul Traian Băsescu. Dacă sunteți conectat, nu, se pare că nu. Domnul Astrăviciu, atunci. Bun, la fel, nu. Văd că nu mai vrea nimeni să intervină. Deci, domnul Olecas. Bun, încercăm să ne conectăm cu dumneavoastră pentru a doua oră. Haideți să vedem. Yes, sir. Da, vă auzim. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și lui Michael. Aș vrea mai întâi să vă felicit să felicit Ucraina pentru progresele făcute. În ultimii ani, după semnarea acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Sunt multe probleme, mai ales în domeniul agriculturii, în cel bancar uh, și în ceea ce privește alegerile. Sunt de acord cu îngrijorarea legată de faptul că doar 35% din recomandări au fost implementate în 2018, recomandări legate de reforme. E nevoie de o tranziție ordonată, de o predare a puterii în mod corect după alegeri. Eu am participat ca observator la alegeri și am fost mulțumit. Însă, în alte țări din vecinătate nu se întâmplă același lucru. Reforma judiciară ar trebui continuată, inclusiv cea a curților supreme. Toată lumea trebuie să fie egală în fața legii. De aceea, legalizarea și combaterea corupției sunt lucruri importante. Trebuie să folosim anchetele penale pentru să eliminăm anchetele penale uh, politice menite a elimina oponenți politici. Încă un lucru, ar trebui ca piața electricității din Ucraina să devină cu totul competitivă și, de asemenea, ar trebui să se ins insiste asupra progreselor în materie de siguranță și mediu la extinderea rețelelor și din celelalte țări din vecinătate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Olecas, pentru contribuție. Se pare că nu sunt alte solicitări de intervenție deocamdată, așa că dau cuvântul reprezentanților Serviciului European de Acțiune Externă și Comisiei. Începem cu șeful de divizie pentru parteneriatul estic, Richard Timbals. Bine ați venit! Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc domnului Gar pentru uh, proiectul de raport și numele nostru al SEAE. Cred că el uh, se potrivește foarte bine cu ce a spus uh, președintele Michel de curând uh, la summitul UE Ucraina, adică se susțină uh, eforturile de reformă, eforturile pentru integritatea regiunii și se încurajează Ucraina să continue pe uh, calea pe care s-a angajat în ceea ce privește reforma judiciară și eforturile anticorupție. Aș insista pe trei lucruri. Mai întâi, în legătură cu reformele deja făcute. Uh, am văzut, cred, un efort mare pentru reforme după alegerile prezidențiale și uh, parlamentare de anul trecut. S-au luat decizii care erau așteptate de mult. S-a lansat uh, reforma agrară, s-a adoptat uh, un mecanism de rezoluție bancară, s-a făcut un efort și de descentralizare, a intrat în vigoare și Uh, tribunalul, înaltul tribunal anticorupție. Însă, așa cum s-a mai și spus în această dimineață, importanța susținerii reformelor este foarte mare. Președintele Michel a subliniat uh, importanța independenței instituțiilor anticorupție care au fost înființate și importanța principiilor uh, cum ar fi independență, eficiență și certitudine juridică și stabilitate pentru aceste instituții. Reforma judiciară este în curs, iar trebuie să continue. Reforma serviciilor de securitate e de asemenea foarte importantă și există încă o mare nevoie de îmbunătățiri în legătură cu proiectul legislativ aferent. Am menționat uh, legislația bancară, e un lucru foarte bun. Pe de altă parte, am văzut că guvernatorul Băncii Naționale și-a dat demisia în iulie, ceea ce a dat naștere la îngrijorări. Insistăm, deci, pe menținerea independenței Băncii Naționale a Ucrainei și pentru cooperarea cu uh, FMI, dar și cu Uniunea Europeană în contextul uh, programului de asistență macrofinanciară. V-am vorbit despre importanța menținerii suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, lucru reliefat și la summit. Am văzut multe măsuri ale președintelui Zelinski de când a preluat puterea, care nu și-au găsit uh, reciproca în acțiunile Rusiei și Uniunea Europeană insistă pe lângă Rusia în continuare să uh, dea replica Ucrainei ca să se facă progrese și acest lucru a fost subliniat și la summitul din Normandia anul trecut. Și în încheiere, domnule președinte, acest parlament prin cooperarea cu uh, Parlamentul ucrainian uh, are un rol foarte important de jucat în uh, îmbunătățirea bunelor practici legislative ale acestuia din urmă și în susținerea întregului proces de reformă, așa că salutăm calduros ceea ce spune raportul despre continuarea cooperării interparlamentare de aici înainte. Mulțumesc! Mulțumesc! domnul Tibos din partea Comisiei Europene, de Genier, doamna Maria Maslovska. Grupul pentru sprijin pentru Ucraina este șef de echipă. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru raport. Aș vrea să adaug ceva la ce spunea colegul de la Serviciul de Acțiune Externă. Comisia salută raportul uh, în discuție, care arată că Ucraina că Uniunea rămâne partenerul cel mai fiabil al Ucrainei și uh, entitatea care o sprijină cel mai puternic în reforme. Summitul recent UE-Ucraina a demonstrat că e nevoie să ne intensificăm relațiile cu Ucraina. Raportul subliniază progresele făcute de Ucraina în ceea ce privește reforma agrară, reforma bancară, uh, uh, incriminarea veniturilor ilicite. Aceste reforme sunt foarte complicate și presupun eforturi foarte mari din partea clasei politice și a cetățenilor ucrainieni. E important ca toate instituțiile să încurajeze în continuare Ucraina să susțină aceste eforturi. În acest context, combaterea corupției și independența judiciară, uh, justiției în Ucraina au nevoie de o atenție deosebită. Raportul salută uh, pe bună dreptate progrese făcute, cum ar fi înființarea înaltului tribunal anticorupție și acum ar trebui să ne asigurăm că aceste reforme sunt irreversibile și că începe procesul de selectare a noilor șefi ale a instituțiilor anticorupție, care trebuie să fie unul transparent și pe bază de merit. La fel și despre sistemul judiciar, un sistem de justiție independent, fiabil, fiabil trebuie să se bazeze pe procese de selecție transparente și bazate pe merit. Se rap- se subliniază în raport cât de important este DCFTA pentru reforme. Este cel mai uh, important astfel de acord pe care îl are UE cu o țară terță și Comisia oferă sprijin pentru crearea capacității și asistență tehnică să ajute Ucraina să-și respecte angajamentele din acord. La summitul recent, uh, Ucraina a propus o agendă ambițioasă. Noi o salutăm călduros, trebuie semn al interesului nostru comun în aprofundarea cooperării ar trebui să avem o serie întreagă de rezultate concrete, mai ales în ceea ce privește dialogul privind uh, tranziția digitală și ecologia. Nu în ultimul rând, vă mulțumim pentru faptul că în raport salutați eforturile Comisiei de a oferi sprijin semnificativ pentru mai mult de, de, mai mult de 190 de milioane de euro pentru uh, criza COVID, completate de 1,2 miliarde mi, asistență microfinanciară pentru Ucraina, adoptate cu viteză record de Consiliu și Parlament. Iată un semn al solidarității concrete a UE față de Ucraina în uh, momente dificile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Maslovska. Mai dorește cineva să intervină în acest moment? Nu se semnalează, așa că dau cuvântul acum lui Mihail Galer, raportorul nostru, pentru eventuale reacții și uh, concluzii. Da, mulțumesc, dragi colegi. Se pare că există un consens larg în ceea ce privește obiectivele noastre generale și, de asemenea, despre cum vom completa acest raport cu alte detalii. Cred că totul e cât de cât în unison. Dacă trec la observații uh, punctuale, colegul Șmoșcepcici, da, cu siguranță putem descrie mai clar uh, situația de pe teren în zonele ocupate. Am făcut aluzie la faptul că n-a fost o problemă cu transferul uh, de putere. E ceva ce trebuie remarcat în regiune ar trebui să vedem și în alte țări acest lucru. Ideea cu acordul privind roamingul plutește în aer de ceva vreme. Bineînțeles, aș fi de acord și mulți cetățeni ar fi și ei bucuroși de așa ceva. Cât uh, privește pe colega Viola uh, și evaluarea ei, sunt de acord cu ce a spus în legătură cu anumite reacții uh, sau contrareacții și uh, așa numitele uh, șmecherii din alegerile locale. E ceva ce vedem în multe țări atunci când vine un lider nou, interesant și ales uh, foarte rapid la nivel național și se ocupă de acest lucru, uitând să-și creeze un partid adevărat. Și ajung la alegeri locale și constată că n-au rădăcini pe teren și încearcă să schimbe legislația pentru a evita să sufere repercusiuni la nivel local. Acest lucru se întâmplă și în țări din interiorul Uniunii. Dar oricum am luat notă. Știu n-ați spus explicit, dar uh, ne-am gândit cu toții, la, amândoi la același lucru. Cred că e până la urmă o un reper și pentru ce se va întâmpla în materie de protecție a mediului și de respectarea convențiilor uh, internaționale. Ne-am referit la regiunea Carpaților, unde avem uh, păduri uh, vechi care ar trebui protejate și nu devastate. Pentru a dezvolta această regiune, bineînțeles, putem să ne gândim la o cooperare transfrontalieră între România și Ucraina Cred că există acolo multe posibilități uh, pentru turism și pentru creare de locuri de muncă uh, la fața locului cu personal din regiune, nu cu hotel, nu hoteluri mari, lanțuri hoteliere care vin și aduc personal din altă parte. Ar fi și aceasta o idee interesantă. Apoi sunt de acord cu colegul Olecas, care spunea că n-ar trebui să avem uh, anchete penale motivate politic împotriva unor foști demnitari, e ce s-a întâmplat și cu Timoșenko Ianucovici. Uh, nu cred că trebuie să se repete situația aceea. Iar pentru doamna Bocșor, în legătură cu uh, limbile minorităților, cred că ar trebui să insistăm pe un standard agreat la nivelul întregii Europe. Sunt exemple bune de bune practici în multe țări și ar trebui să aplicăm acele standarde pe care le aplică și alte țări europene în această privință. Și cred că putem găsi uh, o formulare adecvată. Cât privește reformele, cum spuneați, la început au uh, pornit bine, dar apoi nu s-a mai întâmplat. Cred că la fel se întâmplă în țările noastre. Am văzut același lucru cu reformele locale în Ucraina a existat acest amestec. Dacă nu începi voluntar, ești surprins când te trezești combinat, amestecat cu alte orașe sau sate din jur unde se întâmplă lucruri care nu-ți plac atât de mult, dar important era să se finalizeze reformele locale. Și am văzut și încurajări de sus în jos. În legătură cu cooperarea pentru mai multe puncte de trecere a frontierei, cred că ar trebui să existe din partea noastră programe disponibile care să susțină o astfel de idee și sper că vom putea mobiliza fonduri. Cred că aș fi de acord cu această idee. De asemenea, doamna Masovska și reprezentantul SEAI acum, da, sunt perfect de acord cu ce spuneați despre independență, eficiență, certitudine în combaterea corupției. Într-adevăr, am avut acolo semne de întrebare destul de mari și uh, asta s-a datorat poate faptului că Curtea Constituțională încă nu a făcut obiectul reformei și uh, vedem anumite hotărâri judecătorești, dar n-aș uh, limita lucrurile numai la atât. Într-adevăr, serviciile de securitate și mai ales SBU uh, trebuie să devină un serviciu cu adevărat de contraspionaj și să nu-și asume a, uh, sarcini pe care le avea pe vremuri. Independența băncii naționale, de asemenea, este bineînțeles ceva foarte important și doamna Maslovska v-ați referit și la asistența macrofinanciară. Într-adevăr, aceasta este una dintre acțiunile cele mai vizibile, o dovadă dintre cele mai clare de sprijin din partea noastră și sper că va continua și sper că cerințele care vor duce la respectarea standardelor acolo vor fi respectate. Mulțumesc foarte mult și Aștept cu nerăbdare amendamentele din partea colegilor și voi avea și eu amendamente pe care a trebuit să le rețin din cauza anumitor uh, probleme care au apărut la prima redactare a raportului din prim, proprie inițiativă. Mulțumesc! Michael Gala. Mulțumim, Mihail Galer. Nu mai văd alte două solicitări de intervenție. Vă mulțumesc tuturor pentru acest schimb de opinii. Reamintesc că termenul pentru amendamente pentru acest raport este 16 octombrie la ora 1 după masă. Adoptarea raportului este planificată pentru 19 noiembrie la AFET, 9 noiembrie și dezbaterea în plen în decembrie. Stimați colegi, sesiunea noastră se suspendă și vom reîncepe la 13.45. Vă mulțumesc!